că la, la nu se vede nici avea vedere, dar nu se Uite Ionata, de la Copornicia. ce le teleca, de o da. la. Încă exact e cum de fondul tău.